obișnuit. Acestea vor fi adoptate. Acestea vor apărea în procesul verbal al acestei reuniuni. Și acum avem din partea domnului Ștuga o cerere, un punct procedural. Ja, voorzitter, dank u wel domnule președinte în eh, discursul dumneavoastră m a uimit faptul că ați vorbit despre democrație acesta este elementul central al discursului dumneavoastră și de aceea mi se pare de neînțeles că, că conferința președinților a hotărât să nu avem o dezbatere cu privire la referendumul eh, din olanda pe șase aprilie. rezultatul eh, acestui referendum este practic Uh, o situație uh, neobișnuită, este o șansă ratată pentru viitor. Ne vom confrunta tot mai mult cu referendumuri în viitor și cred că există chiar și unul care va avea loc pentru TTIP. Herr Stuger, Domnule Stube, democrația înseamnă și că există voturi majoritare. În conferința președinților s-a luat o decizie în majoritate în ceea ce privește cererea grupului dumneavoastră. Nu am urmărit această cerere și a existat acolo o majoritate astfel încât cererea aceasta a fost respinsă. Așa stau lucrurile într-o democrație, vă rog. Apoi ați încercat astăzi să aduceți din nou acest punct pe ordinea de zi, însă nu v-ați încadrat în timp, pentru că la ora la care ați făcut această cerere, deja era închis termenul pentru această sesiune. Trecem atunci... Vă rog, domnule Schaffhauser président, hier... Domnule președinte, ieri am avut ziua ușilor deschise și a fost foarte bine, a permis o adevărată dezbatere și am fost foarte onorat că am fost invitat. O serie de reprezentanți ai societăți, societății civile au uh, avut anumite gesturi nepotrivite și uh, aș dori ca în viitor când uh, vor veni vom avea aceste uși ale um, port, zi ale zile ale porților deschise, aș dori ca femeile să nu mai poarte vălul islamic. Uh, de fapt, aceasta era problema. Noi reprezentăm laicitatea și libertatea, ceea ce nu admite un asemenea comportament. Vă mulțumesc, domnule președinte. Wir kommen nun zum Arbeitsplan Trecem acum la ordinea lucrărilor conform regulamentului și uh, adoptăm uh, ordinea de zi începând cu prevăzută din 5 mai. Nu am primit niciun fel de obiecție nici pentru azi, nici pentru marți. Pentru marți, domnule Sasoli, vă rog. Eh, si, președinte. Domnule președinte, foarte multe Uh, vești uh, vin uh, cu ocazia Zilei Europei cu privire la anumite zone din Europa în care întregi familii, femei, bărbați și copii nu au o vacanță așa cum trebuie. Vin vești din tabere precum idomenii care sunt foarte îngrijorătoare. Auzim despre probleme cu distribuția hranei, auzim despre tot felul de probleme legate de condițiile de sănătate, de salubritate necorespunzătoare. Și dumneavoastră ne-ați amintit despre valorile europene la începutul acestei uh, sesiuni. Însă este important să avem o vizită oficială a Parlamentului European la taberele de refugiați din uh, teritoriile grecești. Stimate coleg, ne aflăm la ordinea de zi pentru astăzi și pentru marți. Nu mi-am dat seama, așa la o primă privire, ce legătură are intervenția dumneavoastră cu ordinea de zi. De aceea, probabil, data viitoare veți uh, aminti subiectul într-un alt punct. Pentru miercuri, din partea GUE, am primit o cerere în ceea ce privește declarația Consiliului, în ceea ce privește foaia de parcurs, în ceea ce privește liberalizarea vizelor pentru Turcia, ca al treilea punct pe ordinea de zi adică după ce discută Comisia și Consiliul în ceea ce privește sistemul Schengen. Doamna Spinelli are cuvântul pentru a apăra această cerere. Vă rog. Chiederei în nume del mio gruppo l'inserimento. Vă mulțumesc. În numele grupului meu aș dori să reluăm o dezbatere în legătură cu progresele făcute de Turcia pentru a respecta prevederile în legătură cu eh, liberalizarea vizelor. Ar fi o dezbatere miercuri și astfel vă putea încheia dezbaterea în 24. Comisia va propune, va propune această liberalizare a vizelor fără, fără să se asigure că anumite elemente fundamentale vor fi respectate și mă refer aici la elementele care sunt esențiale uh, revizuirea legii antiterorism și uh, Uh, progresul în ceea ce privește chestiunea cipriotă. După ce am văzut uh, declarația lui Erdogan de vineri, acest lucru pare destul de improbabil. Vă reamintesc că sunt uh, persoane aruncate în închisoare, jurnaliști, universitari, care sunt oameni pur și simplu care critică regimul lui Erdogan în funcție de această lege antiterorism. Trebuie ca Europa să-și dea seama de această uh, situație, că această liberalizare a vizelor reprezintă un șantaj explicit. Domnul Erdogan amenință de altfel să uh, saboteze deja acest acord uh, în legătură cu repatrierea refugiaților dacă liberalizarea vizelor nu va fi acordată. Doamna Harms a cerut cuvântul pentru. Äh, Grupul nostru sprijină propunerea făcută de colega noastră de la, colega noastră de la GUE, mai ales uh, după evenimentele din ultimele zile și retragerea forțată a prim-ministrului, faptul că a existat acea condamnare a lui Chan Dunda ca quasi terorist, dar și agresiunile asupra acestuia, acțiunile teroriste asupra lui, putem să spunem așa. De aceea credem că trebuie să discutăm neapărat despre această situație și să nu se ajungă la o asemenea situație nici în Europa, nici în Turcia. Nu putem să arătăm că cedăm presiunilor și că negociem fără condiții cu Turcia. De aceea îmi doresc această dezbatere să continue în această săptămână. Vă mulțumim. Doamna Mețola va vorbi împotriva cererii, vă rog. Mulțumesc. Grupul PPE înțelege că este un subiect foarte important pentru toate grupurile noastre și pentru toți cetățenii noștri. Credem că este o dezbatere care, bineînțeles, trebuie să aibă loc, însă credem că această dezbatere trebuie să aibă loc în mod responsabil și în mod extins. Propunerea Comisiei de săptămâna trecută nu poate fi privită în izolare, ci face parte dintr-o imagine mai largă care acoperă foaia de parcurs UE-Turcia, Turcia, declarația privind migrația și uh, situația din Ucraina și Kosovo. Rolul Parlamentului este critic uh, pentru că are un rol important în uh, procesul de codecizie. Acestea sunt chestiuni controversate și sensibile și credem că este un motiv în plus să ne asigurăm că discuțiile noastre sunt bine pregătite, iar procedurile noastre sunt respectate. Așadar, în opinia noastră, credem că ar trebui uh, să lăsăm comisia responsabilă să gestioneze această chestiune și să asigure o dezbatere activă cu respectarea procesului acestui Parlament. De exemplu, în această seară, Comisia Libe va avea o amplă dezbatere pe acest subiect. De aceea, grupul PPE se opune adăugării acestui subiect pe ordinea de zi în momentul de față. Vă mulțumim, vom vota asupra acestei cereri. Cine este pentru cererea GUE să ridice mâna? Cine e împotrivă? Cine se abține? Cred că trebuie să verificăm, să verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Avem 181 pentru, 92 voturi împotrivă. Astfel, în ședința de miercuri se prelungește. Vă rog, doamnă să aveți cuvântul. Pentru a nu amesteca subiectele, discutăm și de discuția cu domnul Timmermans și Schengen. Astăzi am aflat că la granița slovaco-ungară s-au tras focuri de armă asupra refugiaților și au existat și răniți, o femeie refugiată printre alții. Și așa că aș propune în acest punct ca dumneavoastră și și cei din interiorul comisiei să îl, să îl uh, anunțe pe domnul Timmermans că pentru noi e foarte important ca să se discute și despre acest incident în dezbatere. Eu cred că e un punct uh, principal. E un punct principal în ceea ce privește Schengen și ceea ce s-a întâmplat astăzi la granița dintre Ungaria și Slovacia. Bine. În ceea ce privește ordinea lucrărilor, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, astfel încât o adoptăm. Și trecem atunci la dezbaterea comună în ceea ce privește politica de coeziune. E raportul doamnei Iotova. Va avea, are cuvântul doamna raportor. Doamna Iotova.